Okay, friends, uh, welcome to this meeting. Dragi prieteni, bine ați venit la această reuniune. Nu suntem încă atât de numeroși. Sper că vor mai sosi câțiva membri. Data următoarei reuniuni comune între Comisia noastră și Comisia FAM este 12 iulie și atunci vom adopta raportul, raportul pe care îl vom discuta astăzi. Acesta fiind spusă, aș propune să trecem direct la punctul 4 de pe ordinea de zi. Crearea, crearea pe piața muncii unor condiții favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea uh, privată, și dau cuvântul raportorului SND, Vilia Blinkeviciuta. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să mulțumesc colegei mele Zdanoca pentru asistența oferită Aș dori de asemenea să mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au depus amendamente care demonstrează că pe toți ne îngrijorează deteriorarea situației demografice din Europa și că a devenit evident că trebuie să găsim soluții pentru îmbunătățirea ratei nașterilor. Înțelegem de asemenea că trebuie să garantăm îngrijirea copiilor și a persoanelor uh, dependente, fie, uh, fie că este vorba de persoane în vârstă sau persoane cu handicap. Considerăm de asemenea că este deosebit de important să găsim un echilibru dintre viața profesională și cea privată și să găsim posibilitatea de a împărți sarcinile între care revin bărbaților și femeilor. Diferitele grupuri politice au opinii divergente când vine vorba de modalitățile prin care putem să ne îndeplinim obie- obiectivele. Unii își doresc măsuri legislative, alții măsuri uh, non-legislative. Vom încercat să ajungem la soluții de compromis și sunt sigură că vom reuși să facem acest lucru. Comisar, doamna comisar Iurova, doamna comisar Tyson și alți membri ai Colegiului de Comisar ne-au asigurat de mai multe ori că până la sfârșitul acestui an Comisia va prezenta un pachet de măsuri legislative și non-legislative referitoare la um, găsirea echilibrului potrivit între viața profesională și cea privată. Comisia noastră va ține cont de atât de posibilitățile legislative, cât și de posibilitățile nelegislative pentru a ajunge la acest echilibru. Mă bucură faptul că au fost depuse mai multe amendamente care susțin un concediu uh, paternal plătit în totalitate, pentru că astfel îi încurajăm mai mult pe tați să se ocupe de creșterea copiilor și uh, contribuim la o egalitate de gen. O asemenea situație ar duce la un mai bun echilibru pe piața muncii și la o mai mare implicare a femeilor pe piața muncii. Din punctul de vedere al măsurilor legislative, cred că cu toții suntem de acord că statele membre ar trebui să accelereze punerea în aplicare a obiectivelor de la Barcelona și anume îmbunătățirea accesului la servicii um, care nu sunt foarte scumpe pentru îngrijirea copiilor. Cu alte cuvinte, statele membre ar trebui să creeze mai multe uh, creșe și grădinițe. Un, o serie de colegi au depus amendamente uh, prin care doresc o îngrijirea mai bună a copilor cu dizabilități. În plus, știm cu toții că societatea europeană este o societate um, îmbătrânită și că este evident că va trebui să investim mai mult în îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă. Îngrijirea care ar trebui să fie ușor accesibilă și um, să nu coste, să nu aibă prețuri exorbitante. Mai mulți colegi au insistat asupra faptului că participarea femeilor pe piața muncii este în continuare prea redusă și suntem de acord cu acest lucru. Drept urmare, în raport, cer Comisiei Europene și statelor membre să creeze toate condițiile necesare care să permită femeilor să revină pe piața muncii și care să permită bărbaților să împartă sarcinile de îngrijire a Uh, copiilor cu femeilor, tocmai pentru a crea oportunități egale pe piața muncii. Și, în fine, aș dori să insist asupra uh, faptului că nu există un, o soluție unică care să permită echilibrarea vieței profesionale cu cea privată. Trebuie să găsim un uh, model care să răspundă nevoilor personale, și soluțiile trebuie să fie găsite la nivele diferite, la nivel european, dar și la nivel național. Și nu în ultimul rând, angajatorii ar trebui să creeze uh, condiții de muncă mai flexibile și un, o atmosferă de lucru mai prietenoasă. Săptămâna viitoare vom avea uh, întâlniri cu, două întâlniri cu raportorii din umbră din cele, uh, cele două, din cele două comisii și sunt convinsă că vom găsi cele mai bune soluții. Eu, în calitate de raportor din partea Comisiei FEM, m-am axat mai mult pe aspectele care țin de egalitatea de gen și cred că colega mea, doamna Tatiana Jdanoca, va ține, va insista mai mult pe aspectele care țin de competențele Comisiei pentru Ocupare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Aveți cuvântul, doamna Zdanoca. Vă mulțumesc, doamna președinta și eu aș dori să mulțumesc cu raportoarei mele, doamnei Vilia Blincă-Ciută și raportorilor din umbră, de asemenea întregi echipe de consilieri, de, de asistenți pentru colaborarea constructivă, care ne-a permis să cercăm să găsim soluții comune. Nu aș dori să repet cele spuse deja de Vilia, însă Înainte de a trece la punctele care țin de competențele Comisiei pentru Ocupare, aș dori să subliniez problemele cu care ne-am confruntat în momentul în care au fost depuse amendamente la partea generală, la partea introductivă a raportului nostru. Și este o problemă conceptuală. Se pornește chiar de la titlu. Nu am putut să examinez titl- titlurile în toate cele 23 de limbi, însă din limbile pe care le cunosc am văzut că titlul nu a fost înțeles prea bine. În engleză se spune work-life uh, balance, echilibru dintre viața profesională și cea privată. În, în limba uh, lituaniană dacă s-ar traduce din, uh, din limba lituaniană în, uh, în uh, engleză, titlul ar fi puțin diferit și în limba germană există o problemă. În primul punct al părții introductive definim problema așa Așa cum urmează, atragem atenția că reconcilierea între viața profesională, privată și a familiei trebuie să fie garantată ca un drept fundamental pentru toți oamenii. Am primit câteva amendamente care exclud, se, se, se, se referă doar la doar două cuvinte. Unele grupuri politice nu doresc să facă trimitere la familie, altele nu doresc să facă trimitere la viața privată. Deci sper din tot sufletul că vom reuși să găsim o soluție comună, să ajungem la un consens și să păstrăm toate aceste nuanțe, să ne referim atât la viața de familie cât și la viața privată, înțelegând că sunt uh, fațete diferite ale existenței umane și că nu putem să excludem uh, unul dintre aceste două concepte. Aceasta este una din uh, problemele relevate de un număr de, de amendamente depuse la această parte productivă generală, la punctul 1 și la punctul 6, de exemplu, și aș dori să as, să aud și părerea raportorilor din umbră, care sunt motivele din spatele depunerii unor astfel de amendamente. Nu știu, poate va trebui să uh, lucrăm și să uh, ne bucurăm de asistența interpreților oficial pentru a evita neînțelegeri pe acest uh, subiect. Acestea fiind spusă, Există și abordări diferite legate de propunerile legislative. În primul rând, concediul de paternitate, directiva privind concediul de paternitate, de exemplu. Și aici există abordări diferite, unele chiar opuse, legate de o perioadă minimă uh, obligatorie și de uh, concediu uh, de creșterea copiilor uh, dedicat părinților care să nu poată fi uh, transferat. În urma studierii amendamentelor am văzut că există o abordare puțin diferită și eu aș propune să găsim un echilibru între toate aceste amendamente, pentru că este evident că nu poate fi găsită o singură soluție pentru toate familiile, pentru toate statele membre. Va trebui să ținem cont de tradițiile diferite care s-au format și nu putem să impunem o soluție obligatorie într-o, într-un domeniu atât de sensibil cum este viața fam- familială și uh, împărțirea sarcinilor într-o familie. În, calitate de, în calitatea de comisie care se ocupă de ocupare, trebuie să mergem dincolo de dimensiunea de gen, să discutăm despre îngrijitori, să discutăm despre Uh, necesitatea de a avea o directivă uh, dedicată concediului pentru îngrijirea membrilor famili- uh, familiilor. În unele state membre există deja acte normative avansate, în alte state membre activitățile de îngrijire a membrilor familiilor sunt lăsate Um, nereglementate, ele de fapt revin sectorului uh, privat și acest lucru are în mod evident o, un impact asupra um, protecției sociale a celor care se îngrijesc de uh, persoanele mai în vârstă, de exemplu. Deci aștept cu nerăbdare părerea raportorilor din, um- din umbra pe acest subiect și probabil voi reveni uh, la sfârșit din nou uh, pe aceste puncte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Zdanoca. Din punctul de vedere al, al uh, aspectelor lingvistice, vom va trebui să apelăm, desigur, la, la asistența serviciilor specializate. Sunt sigură că există păreri foarte diferite pentru că formulările folosită în politică uh, sunt foarte importante și pentru conținutul mesajului politic, însă nu cred că vom putea rezolva acest lucru astăzi cu această, în această reuniune. Și acum aș dori să dau cuvântul președintei Comisiei uh, FEM. Vă rog. E, eh, buenos Mulțumesc foarte mult, domnul Uscov. Bună ziua tuturor. Vom continua acum, dând cuvântul raportorilor din umbră, din partea diferitelor grupuri parlamentare. Acum că am ascultat raportoarele, atât din partea Comisiei M, cât și din partea Comisiei FEM, în legătură cu titlul, după părerea mea, nu este o chestiune lingvistică. Este un titlu clar, vorbește despre private life, viața privată. Acum, e altceva că, din punct de vedere politic, unii deputați uh, vor să schimbe acest titlu. Este acceptabilă poziția dumneavoastră, dar până la urmă are un conținut politic. Nu este o problemă lingvistică. Titlul este clar și titlul um, raportelor din proprie inițiativă nu se pot schimba pentru că au fost aprobate de conferința președinților, iar titlul acestui raport uh, este cel care apare în documentele noastre și care vorbește despre echilibru, concilierea între viața profesională și viața privată. Apoi, dacă în conținutul raportului sunt eurodeputații cei care vor să spună um, viața de familie, sigur că pot să depun astfel de amendamente, însă, încă o dată, titlul raportului trebuie să rămână așa cum uh, este, cum a fost stabilit. Dăm acum cuvântul raportorului din umbră de la Comisia pentru Ocupare din partea PP, domnul Plura. Bardzo dziękuję, panie przewodnicząca. Przedstawię opinię. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să prezint părerea colegului meu, care este raportor din umbră pe acest raport, însă din păcate nu poate fi prezent astăzi aici. Deci, Doamnelor și domnilor, raportul, precum și numărul și numărul și subiectele acoperite de amendamentele depuse ne demonstrează cât de important uh, este acest subiect al echilibrului dintre viața profesională și cea privată. Cred că mulți dintre membrii comisiilor uh, noastre au uh, înțeles că îngrijirea copii, de îngrijirea copiilor trebuie să se, să se ocupe ambii copii. Și este foarte important să creăm condițiile necesare care să permită ambilor părinți să uh, primească concediu pentru creșterea copiilor. Este de asemenea să, să existe un acces la servicii de calitate de îngrijire a, a copiilor, la servicii de educație preșcolară și la condiții stabile de lucru. Cred că contractele de muncă precare, salariile reduse, duc la situații în care este foarte dificil să conciliezi viața profesională cu cea privată și de familie. Unii oameni, datorită acestei situații, sunt descurajați să își întemeieze o familie și nu putem ignora această problemă, mai ales ținând seama de provocările demografice cu care ne confruntăm în aceste timpuri și că rata nașterilor în Uniunea Europeană este atât de scăzută. Provocarea găsirii unui echilibru potrivit între viața profesională și cea privată nu poate fi restrânsă doar la îngrijirea copiilor. Fiecare cetățean al Uniunii Europene ar trebui să poată să ducă o viață care să nu fie una strict profesională, să aibă și timpul necesar uh, dedicării uh, familiilor, activităților sociale, sportive și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, trebuie să ne gândim și la aspecte cum ar fi reglementarea timpului de lucru, să ne gândim la echilibrul uh, de gen la locul muncii și la pregătirea profesională pentru parcursul vieții. Deci, în acest raport, eu mi-aș dori să ne concentrăm nu doar pe problemele actuale, pe riscurile și amenințările actuale, dar ar trebui să profităm și de uh, posibilitățile, oportunitățile existente, de exemplu cele oferite de noile tehnologii, de digitalizare, de noile posibilități de a lucra la distanță sau de a avea ore de lucru flexibile. Au fost depuse uh, foarte multe amendamente utile la acest uh, raport care sper că se vor uh, regăsi în uh, amendamentele finale de compromis, însă unele dintre acestea mi se pare că merg prea departe. Chiar dacă trebuie să dăm dovadă de ambiție, în același timp trebuie să fim precauți să nu cădem în protecționism și să nu intervenim prea mult pe, pe piața muncii, mai ales acolo unde competențele revin în mod exclusiv statelor membre. Pe marginea anumitor puncte au fost adoptate deja acte legislative și trebuie să ne asigurăm că vor fi puse în aplicare soluții potrivite um, înainte de a crea noi legi. Deci ca legile existente să fie uh, puse în aplicare înainte de a uh, veni cu noi propuneri legislative. Astfel, cred că vom reuși să uh, redactăm și să aprobăm un raport excelent. Vă mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc! Dau acum cuvântul în primul rând doamnei Ildico Galpel. Ce aveți cuvântul? Köszönöm szépen, uh, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Cred că este foarte important acest raport. În calitate de raportor din partea PPE-ului, pot să spun că sprijinim uh, echilibrul între viața de familie și viața profesională. E bine, atingem una de prioritățile grupului PPE. Am am fost întâmplat să aud uh, poziția raportoarelor. Mă bucur că mergem în același sens pe acest subiect și că vom găsi soluții comune. Asta cu atât mai mult cu cât subiectul este extrem de important în aceste condiții de criză economică, dar și demografică în întreaga Uniune Europeană. Aceasta este situația cu care ne confruntăm. așa cum se reflectă în amendamentele pe care le-am depus și eu și colegii mei, adesea condițiile de pe piața muncii sunt cauzele principale, orele de lucru, uh, convenționare, lipsite de flexibilitate, acestea sunt cauzele principale mobilitatea scăzută, de asemenea, prețul ridicat pentru mobilitate și acestea trebuie menționate. Apoi, capacitatea scăzută a locurilor pentru copii în creșe, resursele limitate la dispoziția persoanelor și familiilor. De toate acestea, din toate acestea reprezintă circumstanțe care duc la o continuă Uh, a problemelor legate de echilibru între mm, viața profesională și viața de familie. Deci, pentru noi este foarte important ca aceste chestiuni să fie scoase în evidență și sunt de acord cu un uh, colegul care spunea că, mm, până la urmă, obiectivul nostru este, nu este să tot adoptăm legislație. Important uh, ar fi să se aplice legislația existentă care este bună și să se um, pună în evidență problemele. Bineînțeles că sunt diferențe între un stat um, um, și altul cu privire la mentalitate și femeile de asemenea au o perspectivă diferită. Deci, fiecare, în funcție de poziția sa în viață sau de statul din care provine, are o perspectivă diferită. Trebuie să fim uh, conștienți de acest lucru și să nu uh, impunem un model de sus în jos în întreaga Uniune Europeană, pentru că acesta nu va fi acceptabil. Sper că um, săptămâna viitoare, marți uh, și joi, vom ajunge la soluții de compromis în cadrul reuniunilor raportorilor din umbră. Și sper de asemenea că vom ține cont de principiul proporționalității și să ținem cont și de diferențele legislative naționale, că până la urmă este vorba de o competență națională, așa că cea mai bună abordare trebuie să se găsească la nivel național pentru a ne atinge obiectivele comune. Acestea trebuie să fie clarificate, bine subliniate în uh, raport, să fie bine stipulate pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Galpec. Înapoi în numele SND, uh, ca raportor pentru EMPLU, doamna Gentu. Grazie ad entrambe le presidenti. Mi pare che la discussione, così come articolata, debba essere in qualche maniera oggetto ancora di un ulteriore. Mulțumesc, doamnelor președinte. Cred că discuția aceasta merită să fie aprofundată pentru că abordările sunt diferite și se bazează pe experiențele pe care le-a avut fiecare stat membru. Acum, referitor la amendamentele depuse, cred că Trebuie să facem eforturi mari pentru a ajunge la compromisuri care să reflecte munca făcută de raportoare, pe care o salut, dar care să reflecte și punctele importante pe care au vrut cele două comisii să le sublinieze. Avem problema muncii, muncii de calitate, a lucrurilor de muncă de calitate, dar E vorba și de nevoia de a crea condiții mai bune pentru ca capitalul de inteligență, de creativitate să se poată exprima pe deplin în cadrul unor locuri de muncă de calitate, în cadrul unei viziuni moderne și inovatoare de organizare a timpului de muncă și a timpului de viață, în cadrul întreprinderilor sau la locul de muncă în general pentru că eu sper că toată lumea dorește să desăvârșească această muncă foarte importantă, pentru că femeile din toate statele membre așteaptă asta de la noi. Mulțumesc! Urmează doamna Vișnievska care este raportul de număr pentru Comisia FAM. Nu este prezentă. Atunci trecem la raportarea din partea ALDE, Angelica Mlină. Nu, nu este nici ea prezentă. Doamna Cuneva, în numele GUE, Ah, um, raportorul de la ALDE este în sală. Am înțeles, avem pe cineva de la grupul ALDE. Mulțumesc foarte mult. Da, sunt raportor din umbră pentru Comisia de Ocupare, dar pot să spun și eu că am uh, depus o serie de amendamente care au fost consemnate și de colegii de la Comisia FEM. Vreau să încep prin a mulțumi celor două raportoare pentru munca excelentă pe care au făcut-o la acest dosar. Sunt de acord cu cele spuse Adinaur cu privire la titlul acestui raport. Nu doar că a fost unul aprobat de către conferința președinților, dar noi ne-am dorit tocmai să ne concentrăm pe echilibru între viața profesională și viața privată. a cetățenilor. Așa cum am spus, împreună cu colegii de la ALDE am depus o serie de amendamente cu privire la chestiuni pe care noi le considerăm foarte importante pentru grupul nostru. În primul rând, considerăm că este necesar în societatea noastră să existe o schimbare culturală cu privire la atitudinile de gen și percepția um, sexelor. Asta este și mai important atunci când ne gândim că există o abordare foarte diferită în rândul statelor membre ale Uniunii Europene. Unele se află într-o poziție mult mai avansată datorită tipului de servicii de îngrijiri existente în acestea, însă altele, alte state membre, se află într-o situație mai puțin favorabilă. Nu atât statele membre, cât persoanele respective, femeile respective, din cauza unor constrângeri cum ar fi servicii de îngrijire mm, insuficiente, ă, stimulente mm, scăzute pentru a avea un loc de muncă cu normă întreagă nu, nu, mi se pare că nu ar trebui să li se ofere mai multe uh, ocazii de asta acasă, ci ocazia de a se întoarce pe piața muncii în familie beneficient în același timp de îngrijiri moderne și decente. De asemenea, vrem să subliniem că, după părerea noastră, aici nu este vorba doar de stat. Nu doar statul trebuie să vină cu astfel de soluții pentru servicii de îngrijiri mai bune, ci ar trebui să fie vorba de o abordare comună cu toți uh, partenerii sociali, cu toate părțile implicate, pentru că, până la urmă, într-adevăr, nu e vorba doar de legislație nouă pe care să o abordăm, ci e vorba de extinderea unor bune practici uh, din statele membre unde situația este bună și care ar putea să fie împărtășită, utilizată și în alte părți. Înțelegem că tradițiile sunt importante și abordarea privind femeile este importantă. Asta nu înseamnă că trebuie să um, permitem situații de discriminare împotriva femeilor. Ba, din contră, ar trebui să investim mai multe eforturi în um, conștientizarea um, în favoarea tratamentului egal și um, cu privire la drepturile de care să beneficieze femeile pe piața muncii. Ca și în alte rapoarte, inclusiv unul uh, unde sunt uh, raportor, este vorba de directiva antidiscriminare la locul de muncă. Nu e surprinzător că unele dintre amendamente sunt cam aceleași. Lucru important pentru a trimite un mesaj coerent uh, um, către exterior. Considerăm de asemenea că evaluarea um, unor date uh, care să fie actualizate constant, care să fie dezagregate, mm, este extrem de importantă și aici și partenerii sociali trebuie să se implice, astfel încât mecanismele să fie accesibile pentru cei care um, consideră că e necesar um, obținerea acestor date. Vrem de asemenea să salutăm uh, abordarea programului de lucru al Comisiei pentru 2016, mai ales că se va acorda o atenție deosebită echilibrului între viața profesională și privată pentru um, sporirea participării femeilor pe piața muncii și, nu în ultimul rând, este extrem de important să se folosească avantajele digitalizării, pentru că aceasta va spori productivitatea, va permite niște aranjamente mai flexibile de muncă. Bineînțeles, având în vedere abordările ideologice, unele dintre amendamentele depuse de unele dintre grupurile politice poate că nu sunt nu merg în aceeași direcție, dar sunt convinsă că prin negocierile din cadrul reuniunilor cu raportorii din umbră vom ajunge la un uh, compromis, o soluție care să-i favorizeze pe cei care chiar au nevoie de un echilibru bun între viața profesională și viața privată. Mulțumesc! Thank you and now the floor to Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum doamnei Cuneva. Mulțumesc. Dragi colegi, patru um, de amendamente s-au adus. Ar trebui să fie 751, cel puțin 1 din partea fiecărui uh, eurodeputat. Este un uh, raport care uh, se vizează echilibrul dintre viața uh, profesională și viața privată, este abordat de două comisii. Cred că este un raport care se aplică tuturor, indiferent de grupul politic, de apartenența noastră. Observăm că există diferențe foarte mari, nu doar uh, în cadrul statelor membre care aplică politici diferite, ci și în cadrul legislațiilor noastre sociale, care până acum încă n-au reușit să reglementeze, să armonizeze uh, anumite mm, probleme, cum ar fi um, concediul um, parental și um, egalitatea între sexe. Sunt chestiuni care au fost dedicate uh, de către cele două raportoare, care au făcut o treabă excelentă și sper că vom putea să facem progrese și mai mari pe acest dosar și că vom putea să reglementăm chestiuni cum ar fi concediul de maternitate și concediul parental, care sunt uh, extrem de importante din multe puncte de vedere. Cred că va trebui să lucrăm cu toții din greu, ca să, împreună, ca să ajungem uh, la o serie de amendamente de compromis bune. Acum, mai sunt trei um, cifre pe care aș vrea să vi le spun. 8, 8 și 8. 8 ore de muncă, 8 ore de timp liber și 8 ore de somn. Acesta era sloganul um, lucrătorilor de 1 mai. Chiar în secolul XIX, lucrătorii au militat pentru drepturile lor cu acest slogan. E vorba de, real, de realități, de adevăruri care există de atâta vreme. Am constatat în um, acest raport că se menționează efectele dezastroase asupra uh, multor familii ale um, dezechilibrului um, între cele două medii. Lucrătorii nu trebuie să beneficieze numai de formare bună. Trebuie să existe flexibilitate și să se poată lucra în diferite condiții. Am văzut că sunt uh, amendamente care solicită eliminarea unor uh, alineate, altele propun unele noi. Cred că, până la urmă, trebuie să nu uităm care este mm, scopul final, și anume echilibrul între viața profesională și viața privată. Cred că respectarea orelor de lucru e mai degrabă o excepție decât norma în multe companii. Însă acest lucru înseamnă costuri foarte mari uh, pentru persoanele care se chinuie să supraviețuiască de pe o zi pe alta. De asemenea, introducerea Uh, munci de la distanță, prin uh, calculator, prin internet, au uh, schimbat um, um, și mai mult conceptul de termen limită. Dar ce putem să facem noi în termen de practici, de um, um ce putem să facem ca să um, îi eliberăm mai degrabă pe lucrători și să nu mai, să nu mai fie legați de mâini și de picioare de companii? Nu vrem să mai avem încă un, uh, inițiativ, un raport din proprie inițiativă separat. Trebuie să sprijinim munca care s-a făcut până acum, dar dorim uh, ca cele două comisii împreună să traseze calea pe care vrem să meargă Europa. Ori această cale nu poate să fie cea a austerității, a reducerilor pentru uh, concedii um, parentale, uh, trebuie să fie una de flexibilitate. Um, dar reducerile, austeritatea ar reprezenta un uh, blocaj. Dacă mm, colaborăm pentru redactarea amendamentelor de compromis, vom um, contura o nouă direcție către o Europa mai socială. Vă mulțumim foarte mult, doamna Cuneva. Și acum, ca să încheiem cu raportorul din una din diferitele comisii, are cuvântul domnul Pimenta Lopez. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Analiza noastră asupra acestui raport ne face să considerăm că nu poate fi examinată concilierea dintre viață privată și profesională în mod abstract. Nu se poate face acest lucru fără nicio legătură cu realitatea tangibilă, fără nicio legătură cu cauzele care se află la originea problemelor identificate de către raport. Ori aceste probleme au cauze concrete. Aceste probleme se datorează a zeci de ani de politici concrete care au fost aplicate sau chiar impuse de către Uniunea Europeană, iar rezultatele sunt de-a dreptul evidente astăzi. E vorba despre creșterea sărăciei, mai mult de 220 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană uh, se regăsesc la uh, nivelul pragului sărăciei sau sub acesta, au crescut inegalitățile sociale, inegalitățile dintre bărbați și femei, a sporit precaritatea muncii, s-au devalori, devalorizat salariile, s-au uh, deteriorat condițiile de muncă, Practic, uh, statul social este pus sub semnul întrebării și s-au uh, distrus funcțiile sociale ale statului în majoritatea țărilor membre ale Uniunii. Ori consecințele au fost inevitabile. Au dispărut servicii de protecție socială, au dispărut servicii de protecție pentru uh, lucrători, protecție esențială. Iată care sunt problemele și iată care și sunt uh, cauzele asupra cărora trebuie lucrat. Ori, din acest motiv, noi facem uh, noi suntem de acord cu ideea repartizării echitabile a muncii a odihnei și a distracției. 8 ore pentru fiecare dintre aceste categorii. E vorba despre un principiu consfințit încă din 1919. Ori am impresia că acest concept de opt este de, atacat, nu doar că nu a fost aplicat, ci este din ce în ce mai pus uh, sub semnul întrebării. Da, se poate vorbi despre politici de maternitate. Putem spune că da, vrem să invertăm, uh, să inversăm tendințele demografice, vrem să sprijinim familia, dar ce putem face dacă nu ne ocupăm de uh, toate obstacolele și toți dușmanii acestor concepte. De, tocmai de aceea am depus o serie de amendamente pentru a combate cauzele acestor probleme, dar și pentru a permite o îmbunătățire a condițiilor de muncă, de viață, a condițiilor sociale ale lucrătorilor lucrătorii trebuie să aibă acces și la sport, și la cultură, și la distracții. Și punem accentul în speță pe chestiunea reglementării muncii, a revalorizării salariilor, a convențiilor colective de muncă. De altfel, în convențiile colective de muncă trebuie să fie introduse mecanisme care să permită această conciliere a vieții private cu cea profesională. De asemenea, trebuie să fie combătută precaritatea, trebuie combătute salariile mici. Spre exemplu, e imposibil să conciliezi viața privată cu cea profesională atunci când ești un tată sau mamă care lucrează și în weekend, care are două locuri de muncă pentru a își putea hrăni familia atunci când um, orarul de muncă devine absolut imposibil. Deci și orele de muncă sunt foarte importante. Trebuie mai degrabă să mergem către scăderea uh, timpului de muncă și să nu ne cramponăm la aceste 8 ore. Uh, cu câteva zile în urmă la o reuniune comună a comisiilor uh, Ocupare și Econ. S-a constatat că în Portugalia s-a redus programul de muncă în administrație Apoi, din cauza politicilor de austeritate, s-a revenit uh, la orarul inițial, însă acum, din fericire, acesta din nou scade. Apoi, serviciile sociale, protejarea maternității și paternității, uh, plata concediilor de maternitate și paternitate la 100%. Toate acestea sunt elemente foarte importante. Trebuie să valorizăm servicii publice gratuite și de calitate. La fel trebuie să se întâmple și cu serviciile de sănătate și cu accesul la educație. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă atrag atenția că nu aveți voie să vorbiți mai mult de un minut. Avem încă patru persoane pe lista de vorbitori, după care vom uh, trece la o nouă reuniune. Deci, doamna Coșlovska are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să îi felicit pe raportori. Este vorba aici despre o temă foarte importantă. Este vorba aici despre un conflict până la urmă între muncă și viața privată, ori acest conflict trebuie să fie soluționat. Propunerea nelegislativă în spiritul subsidiarității este una bună, dar țin să vă atrag atenția asupra concediilor de maternitate și paternitate, dar și asupra fenomenului de îmbătrânire a populației. De asemenea, și uh, chestiunea îngrijirilor uh, persoanelor în vârstă este una importantă. Toate aceste chestiuni se regăsesc, de fapt, în raport. Trebuie ca persoanele vârstnice să devină cât mai autonome, ori acest lucru este posibil grație noilor tehnologii, grație medicinei online, grație roboticii, grație cumpărăturilor și consilierii online. Dar trebuie ca vârstnicii să învețe să se folosească mai bine de uh, instrumentul cibernetic și al internetului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iașloviesc, are cuvântul, doamna vicepreședintă. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și eu țin să îi felicit pe raportorii celor două comisii pentru acest raport excelent. Mă bucur foarte mult că s-a pus accentul pe uh, flexibilitatea programului de muncă, pentru că adesea aud critici în, în această comisie la adresa acestui uh, program de lucru flexibil. Mm, argumentele sunt Există argumente, însă, totuși, uh, programul flexibil, această abordare flexibilă a muncii trebuie să fie promovată. În statele membre, guvernele ar trebui să vegheze ca aceste, această flexibilitate a muncii să fie acoperită totuși de drepturile sociale, de prestațiile sociale pentru că tare mi-e teamă că peste Europa se abate un tsunami în ceea ce privește organizarea muncii. Securitatea socială a lucrătorilor nu este asigurată în Europa. Europa nu este o insulă izolată, ci este foarte legată, economic vorbind, de restul lumii, iar aceste evoluții trebuie să ajungă și în Europa. Mulțumesc. Doamna Sodrova are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru acest raport. Nu am de gând să propun niciun fel de modificare. În ceea ce privește titlul, eu cred că noi, părinții, cu toții știm că viața privată este, la urma urmei, viața noastră de familie. Este vorba despre timpul pe care îl consacrăm îngrijirii familiile, familii, familiile noastre. Deci, până la urmă, din punctul meu de vedere, viață privată sau viață de familie sunt unul și același lucru. Piața muncii, um, faptul că acest raport este um, făcut în colaborare de, de către cele două comisii, Uh, face ca atât chestiunile legate de femei, cât și chestiunile legate de ocupare să fie tratate într-o măsură egală și de altfel foarte bună. Cred că trebuie să realizăm că îngrijirea copiilor este o muncă în sine și care ar trebui recunoscută. Ori, din păcate, tocmai această idee nu o regăsesc în raport. Părinții ar trebui să uh, aibă condiții mai bune pentru îngrijirea copiilor, pentru că îngrijirea copiilor este o muncă precum oricare alta și extrem de importantă. Din păcate, acest concept încă nu este recunoscut ca atare. Munca acasă și îngrijirea copiilor nu ar trebui să fie um, privite cu alți ochi decât un uh, loc de muncă. Țin foarte mult la acest aspect. Eu cred că aceasta ar trebui să fie direcția în care să ne îndreptăm. Sper ca statele membre să aplice mai mult această abordare decât au făcut-o în trecut. Și de altfel, cred că și Comisia Europeană ar trebui să facă un apel foarte serios în acest sens. Sper că acest raport va contribui la o schimbare a situației. Intervențiune. Mulțumesc pentru a încheia această rundă. Îi dau cuvântul doamnei. Vă mulțumesc, doamnă președintă, spune doamna Head. Eu văd cum sunt tratate chestiunile egalității dintre bărbați și femei, am văzut cum a evoluat situația în Europa, iar parlamentarii europeni au o uriașă responsabilitate pentru ca această mm, schimbare să se concretizeze. Da, putem uh, explica în lung și în lat cum se poate asigura um, egalitatea dintre bărbați și femei, dar adevărul este că trebuie să se ajungă la un echilibru între viața privată și cea profesională. Iar acest echilibru nu trebuie să fie asigurat prin crearea unor condiții de muncă precare. Nu, trebuie să privim lucrurile pe termen lung. În privința concediilor de maternitate și paternitate, mm, punctele de vedere diferă. dar nu înseamnă că femeile trebuie să fie ținute acasă și să nu mai uh, integreze piața muncii. Nu. Pentru o muncă egală trebuie să fie asigurat un salariu egal, asta este un lucru foarte important, Trebuie să ne asumăm oricum responsabilitățile și statisticile trebuie revăzute de altfel, pentru ca acestea să reflecte într-adevăr realitatea, dar este nevoie de condiții de muncă demne și care să evite precaritatea. Mulțumesc! Dacă después de... Mulțumim foarte mult! Am observat după toate intervențiile că este un subiect important care a suscitat un interes uh, mare în cadrul cele două, celor două comisii mai ales uh, dacă ne uităm și la numărul de amendamente, de aceea le urez mult succes um, celor două raportoare și tuturor raportorilor din umbră pentru a găsi niște compromisuri care să arate linia majoritară a ambelor comisii. Data viitoare o să ne revedem din nou pentru a vota raportul, dacă nu mă înșel, pe 12. În în încheiere, le dau cuvântul uh, doamnei copreședinte Ana Uscop. Thank you. Vă mulțumesc. Vom uh, continua cu reuniunea Comisiei Ocupare în aceeași sală. De altfel, țin să mulțumesc foarte mult uh, vicepreședintei Comisiei FAM, cu care vom continua colaborarea. Trecem acum la programul nostru obișnuit. E vorba de punctul 15, cerințele în baza articolului 33 al Convenției ONU în privința drepturilor persoanelor cu handicap în contextul european. Îi dau cuvântul lui Martha Stickings din partea Agenției Europene pentru Drepturi Fundamentale. Vă invit la prezidiu, doamnă Stickings, pentru a ne face o scurtă prezentare care va fi urmată de o dezbatere. Doamnă Stickings, aveți cuvântul.